și rezervă în care reuniunea va fi filmată și transmisă prin internet. Acum trebuie să adoptăm ordinea de zi care va fi distribuită pe data de 8 martie, deci ați primit-o. Și există o solicitare din partea doamnei Hefner să adaug pe ordinea de zi examinarea interpretării articolului 128 al regulamentului chestiune pentru care eu însumi sunt raportor. Și vom analiza. Va bene. Allora, il, questa richiesta dell'onorevole... Această solicitare a doamnei Hefner questa seduta de a discuta astăzi interpretarea articolului 128 al regulamentului o voi pune pe ordinea de zi de mâine dimineață, dacă nu există Se aude? Allora dicevo, l'onorevole collega Gualtieri. Spuneam că colegul Gualtieri, care este raportor din umbră pentru raportul domnului Daf, privitor la uh, reforma legii electorale, nu poate fi prezent în această după-amiază și solicită ca discutarea acestui punct să fie amânată pe, pentru mâine dimineață. Dacă nu există obiecții, vom face în acest fel deci, uh, și vom modifica corespunzător ordinea de zi, ceea ce ne dă speranța să terminăm destul de, de vreme astăzi. Și deci să facem întâlnirea coordonatorilor astăzi, uh, astăzi seara și nu mâine dimineață. Și astăzi, mâine dimineață, în timpul prevăzut pentru reuniunea coordonatorilor, deci de la orele 9 dimineața, vom putea să punem analizarea raportului DAF. Deci, reau, introducem la, în ordinea de zi pentru mâine raportul meu privitor la interpretarea articolului 128 al regulamentului eh, după solicitarea colegei Hefner. Și eh, scoatem de pe ordinea de zi de azi raportul DAF, deci ar fi Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi îl punem mâine dimineață și l-am uh, împărțit pe două părți de discuția amendamentelor și votul, îl punem în întregime mâine la orele 9 dimineața. Și în această seară, la finele reuniunii noastre, și deci probabil pe la orele 5 și jumătate, sper eu, punem reuniunea coordonatorilor. În ce privește această reuniune a coordonatorilor, eu am primit un mesaj din partea colegului Tarkovski care solicitase să menținem pentru mâine reuniunea coordonatorilor pentru că acolo se va vorbi și de vizita noastră în Polonia. El aici are un rol important de jucat, dar eu cred totuși că dacă sunteți de acord, putem să discutăm și restul subiectelor astăzi și mâine vom vorbi despre vizita în Polonia. Deci dacă nu există obiecții, rămâne, rămâne stabilit așa. Domnul Daf. Da. Nu am nicio obiecție în principiu față de ceea ce ați spus, dar aș pleda pentru următorul lucru. Să alocăm ca atare un slot discuției și reflexiei asupra raportului meu în ceea ce privește reforma electorală și în ceea ce privește substanța dosarului meu. Dacă ne înghesuim cu reuniunea coordonatorilor dimineața și dacă avem și vizita domnului Șefcovici la finele dimineții, atunci cu siguranță aș, de, aș deveni agitat. So, uh, my request is I think that we... Solicit aadar să solicităm comisarului să vină la noi la ora unsprezece și un sfert, să zicem, mâine. Astfel vom putea avea șansa de a discuta pe deplin raportul meu. Acest raport al meu mereu este înghesuit pe ordinea de zi. Onoreule Daf. Președintele, ehm, cer scuze domnului Daf, poate nu am explicat bine propunerea mea, anume să facem reuniunea coordonatorilor în seara asta, la sfârșitul reuniunii comisiei ca să avem timp mai mult mâine ca să dedicăm discuți, discutării raportului dumneavoastră. Deci să facem astăzi reuniunea coordonatorilor, astăzi seară, și vom începe reuniunea de mâine dimineața la orele 9, câștigând astfel timp, timp care l-am fi dedicat reuniunii coordonatorilor de mâine. Deci astfel ar, ar, ar, am avea timp la dispoziție ca să discutăm raportul dumneavoastră. Da, bine, spune domnul Daf. V-aș ruga însă să începe mâine la ora 9 fix atunci. Eu ci sarò e Președintele, eu personal voi fi de față. Da? Și sper că și ceilalți. Deci sperăm să fie toată lumea punctuală la orele 9. Da, Cine dorește să mai ia cuvântul? Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că este dificil să încercăm să coordonăm programele tuturor deputaților pentru ca să fie prezenți la cele mai importante momente. Vreau doar să vă atrag atenția că sunt și eu raportor din umbră la raportul domnului Daf și, din păcate, am avut o nu am putut să particip la o conferință INTA, la INTA pentru că nu am, aveam altceva. Deci e foarte dificil, trebuie să ne orientăm mai întâi programele și după aceea să vedem ce putem face ca toată lumea să fie aici. La schimbările acestea de ultimă oră este foarte dificil să te adaptezi și să participi responsabil la elaborarea lucrărilor și sper să țineți cont de acest lucru când faceți planificarea. Mulțumesc! Eu ringrazio, purtroppo eu cerco sempre di contentare tutti. Mulțumesc, dar eu trebuie să împac și capra și varza, dacă să spun așa, mai ales astăzi, până în ultimul moment am încercat să, să, să mulțumim pe toată lumea, să schimbăm uh, locul ordinilor de zi. Domnule eu v-aș cere să aveți răbdare și țin cont de recomandarea dumneavoastră. O iau ca pe o indicație pentru viitor, dar vă rog să nu mă mai siliți să schimb încă o dată programul pentru că altfel mă puneți într-o mare dificultate. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Nu ci sono comunicațiuni. Nu există comunicări, însă trebuie să adoptăm procesele verbale de la reuniunile din 31 ianuarie și 1 februarie 2011, 7 februarie și 14 februarie de asemenea, 17 februarie de seara, sunt disponibile și dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră ca fiind adoptate, astfel încât putem trece la punctele 4 și 5 ale ordinii de zi. Aici eu sunt raportor, le putem analiza împreună, pentru că, după cum știți, acordul interinstituțional privind registrul de transparență comun între Parlament și Comisie trebuie să fie adoptat de Comisia noastră. Așadar, trebuie să propunem anumite modificări la regulament înainte de a adopta acest acord. În ce privește acordul, însuși trebuie să-l acceptăm sau să respingem. Nu avem posibilitatea de a-l modifica. În ce privește regulamentul, evident, e posibil să facem modificări. Însă m-aș ocupa împreună de aceste două puncte pentru că practic e același subiect. Și l-am mai uh, analizat, am mai vorbit despre acest acord între Comisie și Parlament în cursul reuniunii din data de 1 februarie, atunci când uh, a venit aici doamna vicepreședinte Wallis și ne-a prezentat conținutul uh, acestui acord interinstituțional privitor la acest registru, care nu se mai cheamă registrul lobiștilor, cum era înainte, ci registru de transparență. Noutatea constă în faptul că acest registru este acum comun între Comisie și Parlamentul European. Ba chiar suntem în așteptare și se pare că lucrurile arată promițător ca și Consiliul să adere la acest acord Așadar, registrul să fie, și sper că vom auzi și pe domnul comisar Șefcovici în acest sens, dar eu am, am informații pozitive că acest, deci registru să devină registru de transparență unitar al Parlamentului, Comisiei și al Consiliului. Bun, ce mai e de spus asupra acestui prim punct? Eu uh, mi amintesc că problema acestui registru de transparență, înainte registrul lobbyiștilor, pus, fusese deja pusă prin uh, raportul TAB din precedenta legislatură în anul 2008 și acest raport se bucurase de susținerea tuturor membrilor comisiei noastre. Raportul uh, s-a bucurat și de activitatea unui grup de lucru la nivel înalt pentru elaborarea acestui acord, grup de lucru care a fost înființat și membrii acestui grup cu președintă doam- doamna Wallis și eu participam la acest grup și de asemenea doamna Durand, colegul Leinen, și a lucrat acest grup până la obținerea rezultatului și anume acest document și ce conține practic acest acord. Ei bine, înregistrarea e o sarcină, dar nu o obligație. Cine dorește să aibă anumite avantaje trebuie să ceară înscrierea în acest regim și pentru a obține această înscriere trebuie să furnizeze o serie de informații, mai ales în ce privește informațiile financiare și eventualele sume pe care le percepe din partea instituțiilor europene, dar nu e o obligație. Și atunci, dacă, dar dacă nu face înregistrarea, nu se va bucura nici de avantajele de, care derivă din aceasta. A, a, în al doilea rând, registrul a fost gândit ca fiind un registru în care să se înscrie cât mai mulți posibil. Un număr cât de institut, organizații cât mai mare posibil. Deci există o, o rubrică care nu privește organismele comerciale, ci și organismele non-comerciale care pot să-și aducă contribuția la lucrările Parlamentului European. Aici există o distinție, dar uh, regulile sunt aceleași. Am spus deja că între principalele obligațiuni uh, prevăzute de uh, înscriere sunt informațiile asupra structurii organismului, cine e președintele, organismele și aspectele financiare, de asemenea, cum e și logic. Bun, nu mai e nimic de adăugat aici în ce privește acest acord. Așadar, deci nu, nu se poate modifica, trebuie să-l uh, aprobăm sau să-l respingem. Eu sper și solicit să-l aprobăm pentru că mi se pare un pas înainte pentru o mai mare transparență a instituțiilor europene. Modificările aduse regulamentului acum. Acestea sunt necesare și le facem în conformitate cu articolul 127 și uh, înseamnă modificarea articolului 9, care privea vechiul registru al lobiștilor, și la anexa 10, care era un detaliu suplimentar față de cele stabilite prin articolul 9. Să spunem că nou registru și regulamentul se, deci se sprijină prin această structură vechiului regulament și e important să spunem că Parlamentul rămâne competent într-o serie de detalii, cum ar fi înscrierea în e obligatorie pentru oricine dorește să aibă acces la lucrările Parlamentului. Însă Parlamentul rămâne competent pentru a stabili regulile mai în detaliu, să fixeze prerogativele, puterile și mai ales organizarea celor care au obținut înscrierea în registru. Așadar, se afirmă libertatea în ce privește eliberarea și retragerea titlului de acces, definirea măsurii în care, codului, în care codul de conduită se poate aplica inclusiv celor care nu intră în domeniul de aplicare al acordului, toate acestea, sigur, fiind introduse în partea B a, a, a anexei 10, pe lângă modificarea articolului 9. Și se propune ca organul responsabil pentru a hotărâ măsurile de uh, intrare în funcțiune a acestui registru și al acordului să fie birou președinției la propunerea secretarului general. Sunt și alte modificări de detaliu, de exemplu, la articolul 9 există acolo mai multe ipoteze, se abrogă, sigur, alte articole, dar eu cred că, în general, modificarea acestui regulament ne păstrează competența specifică, așadar trebuie aprobată. Cam asta ar fi. Deci, înscrierea registrului este condiția pentru ca Parlamentul să poată garanta accesul acestor persoane. Însă, nu înseamnă că exclude alt, ă, puterea de a interveni a Parlamentului. E clar că alegătorii pot să aibă acces, deși nu sunt înscriși în acest registru, membrii familiilor, asistenții, sigur, toate aceste aspecte sunt reglementate și rămân reglementate. Acum aici putem ă, deschide dezbaterea dacă doriți. Ă, dacă doriți, vă dau cuvântul. Deja am o solicitare de cuvânt. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cred că adoptăm acum un document foarte important. De fapt, sunt două rapoarte, sunt două documente și ați spus, pe de-o parte, că regulamentul de procedură trebuie modificat uh, corespunzător după aceea, dar și Raportul politic este de asemenea foarte important. Transparența este esențială. Mi se pare important că am schimbat numele acestui registru. Un registru de transparență este foarte bun pentru că este bine ca instituțiile europene să fie clar transparente și să nu se mai numească registrul lobbyștilor. Eu uh, am reușit să mă obișnuiesc cu această schimbare și mi se pare bine că este așa. În legătură cu raportul, în legătură cu punctul care se referă la Consiliu și la Registrul Comun de Transparență cu Consiliul, aș încerca să formulăm lucrurile mai uh, strict, dacă se poate, pentru că cred că cetățenii nu reușesc să facă distinția prea bine între Parlament, Comisie și cea de-a treia instituție, Consiliul un registru comun este un lucru de aceea foarte bun și trebuie să se formuleze foarte clar acest lucru și anume că nu mai există nicio marjă de manevră pentru interpretare. Aceasta trebuie să fie obiectivul nostru, un registru comun al instituțiilor și faptul că acesta este public este și mai bine. Mi se pare deja bine că la comisie deja putem să avem acces la acest registru și de asemenea trebuie spus câți bani au fost necesari pentru această decizie. Eu spun tot timpul grupurilor de vizitatori să aibă grijă să vadă cât de important este sistemul uh, de acum, de până acum, care este pe bază voluntară, dar de acum încolo va fi chiar obligatoriu și este important, deci, să se formuleze lucrurile la fel de clar în ceea ce privește obligativitatea, chiar și atunci când vorbim de Consiliu cam atâta am avut eu de criticat, să spunem așa. Eu zic că ne aflăm pe o cale bună și că trebuie definit foarte clar atunci când nu se respectă aceste criterii, care sunt consecințele. Cred că se descrie foarte bine care este consecința unui, uh, unei lipse de uh, respectare, deci dacă nu se respectă aceste reguli. În uh, mare, mi se pare un raport foarte reușit și cred că Parlamentul European dar și celelalte două instituții vor face progrese datorită acestor rapoarte, pentru că există foarte multe reticențe în momentul de față față de Europa pentru că mai ales prima acuză este lipsa de transparență. Eu cred deci că acest registru de transparență se face un pas bun important înainte. Avem două rapoarte foarte bune la baza acestei inițiative și ar trebui deci să încercăm să adoptăm cât mai repede rapoartele pentru ca să devină legislație. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Duff. Uh, President, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare. Opinia mea este următoarea. Cred că, în termeni mari, suntem pe drumul cel bun. Acordul interinstituțional este o îmbunătățire a orice am fi avut înainte. Aș avea totuși două întrebări. Acestea se referă la rolul preoților și al avocaților. ne referim la faptul că atât uh, categoria preoților cât și cea a avocaților uneori se află în situația de a activa ca lobiști. Și, câteodată, aceștia încearcă să implice Consiliul, cel puțin asta fac avocații. Uh, preoții făcând parte, luând parte la acest dialog privilegiat stipulat în tratat. Deci reprezentanții bisericii sunt prevăzuți ca parte a unui dialog formal, așa cum se întâmplă în cazul dialogului între sindicate și uh, patronate. au așadar două roluri diferite, ocupând două funcții total diferite. În acordul interinstituțional, dacă nu mă înșel, se face o distinție între funcțiile acestor persoane. În rezoluția noastră, la aliniatul 6.b, acea distincție dispare. Asta în ceea ce îi privește pe preoți. Avocații nu sunt deloc menționați, ceea ce în opinia mea este o greșeală. V-aș fi recunoscător dacă ați venit cu clarificări în acest sens. În ceea ce privește regulamentul de procedură, la amendamentul 5, consider că este dificil de înțeles care este țelul pe care îl avem în vedere uh, la acest alineat. Ați putea, vă rog, să ne oferiți un exemplu? Să ne dați exemplul unei persoane care are acces pe termen lung cu un ecuson cu un badge. Vreau să știu dacă această persoană este vizată de acordul acesta. Vă mulțumesc. Ja, liebe Kollegen, Herr Präsident, ich glaube... Dragi colegi, domnule președinte, consider că facem un pas important înainte. Democrația are nevoie de transparență ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a contracara ideea că aici uh, se fac afaceri, se iau decizii pe ușa din dos, într-un mediu obscur. Trebuie să preîntâmpinăm aceste atitudini față de eurodeputați. Uh, de aceea, acest registru de transparență este un element important al ecuației. Nu este singurul, dar este un element extrem de important pentru o politică transparentă, democratică. Și astfel putem să câștigăm încrederea cetățenilor în noi. Accesul uh, la activitatea noastră, la colaboratorii de la comisie, reprezintă o resursă extrem de importantă. Ar trebui să ne apărăm împotriva ideilor că există un acces diferențiat sau uh, că există acel mediu obscur despre care vorbeam anterior. Am luptat îndelung pentru acest registru de transparență, de aceea acum privim uh, progresul ca pe un succes. Asta chiar dacă propunerea de acum nu ține cont de toate dorințele noastre. Îi vom da curs acestea, fiindcă știm să apreciem acest pas înainte. Cu toate acestea, subliniez un aspect. Această directivă nu clarifică toate întrebările, rămân multe subiecte fără răspuns. Consiliul nu este încadrat aici. Considerăm că există și acolo aceeași nevoie de transparență ca și în cazul Comisiei și Parlamentului. În al doilea rând, registrul în sine, datele uh, care trebuie cuprin, cuprinse în registru nu sunt uh, stipulate în mod obligatoriu. În opinia noastră, acest punct este unul uh, negativ. Nu trebuie să plecăm de la ideea că cei care nu apelează, cei care nu fac uh, înscrierea în registru nu primesc un acces, un uh, accesul pe termen lung. Ar trebui să fim conștienți de faptul că Sigur, nu putem să reglementăm chiar totul. Nu putem să reglementăm reuniunile care au loc în afara uh, facilităților acestora. nu putem să reglementăm în mod formal lucruri care vizează strict comportamentul nostru. Aici fiecare eurodeputat are sarcina de a ține cont de de a respecta o conduită morală care să elimine orice urmă de îndoială. Susținem rezultatul obținut, chit că ne-am fi dorit ceva mult mai mult, dar vom vota pentru. Mulțumesc! Ja, im Anschluss an das, was Duff gesagt hat und Mulțumesc. În legătură cu ce a spus domnul Duff și referindu-mă la articolul 6.b, punctul B, aș dori să spun că partenerii sociali sunt excluși aici. Bisericile, de asemenea, sunt exclu- excluse. Mai există și două alte grupări pe care nu putem numi grupuri de interese. Pe de o parte, cei care ocupă o funcție publică, de exemplu notarii, în statele membre în care notarii sunt uh, investiți și cu funcții publice și, pe de altă parte, judecătorii. La început uh, chiar trebuia să menționăm și judecătorii care fac parte din grupul de lobbyiști. Aceasta este de fapt a treia putere, adică judecătorii, care nu ar trebui să fie văzută ca fiind parte din uh, grupurile de interese. Aș dori să verificăm așadar dacă aceste două grupuri nu pot fi excluse de asemenea, pentru că de fiecare dată când se ocupă o funcție publică, după mine aceasta exclude o compatibilitate cu definiția de lobbyist. Egal dacă, indiferent dacă mai au o altă activitate și uh, pe lângă. Însă a treia categorie, notarii, de care spuneam, care de asemenea ocupă o funcție publică, nu cred că pot fi considerați ca și consilieri și ar trebui să fie excluși de pe această listă. Mulțumesc! Uh, thank you. This isn't so much a comment as a... Mulțumesc. Acesta nu este neapărat un comentariu, ci vreau să vă pun o întrebare pentru ca să clarificăm lucrurile. Poate că nu am citit eu destul de îndeaproape acest dosar. Din uh, câte înțeleg, Dumneavoastră ați abordat problema metodelor de eh, lobby, de a face lobby din cele două părți din care se poate aborda problema. Pe de o parte, organizațiile care sunt clar organizații de lobbyiști, care au interese subiective și angajamente unilaterale și apoi eh, vă uitați la felul în care acestea se comportă și încercați să stabiliți anumite standarde. Pe de altă parte, având în vedere că uh, includeți și uh, consilierea locală și alte tipuri de consiliere mai formală, vă gândiți și la felul în care acestea influențează legislația și examinați apoi felul în care um, influența aceasta a fost exercitată, dacă am înțeles eu bine. Așa este? Aceasta a fost metoda? Aș dori doar să știu dacă am înțeles eu corect. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori ca în cursul acestor discuții de discutare și aprobare a acestui registru comun să apară și sensul politic al activității noastre dincolo de, de activitatea de reglementare. pentru că ne găsim în cadrul unei crize economice care a afectat uh, multe țări și care e însoțită în multe țări a deteriorării valorilor sociale, valorii sociale ale instituțiilor, Parlamentului, multe state membre ale Uniunii Europene mm, sunt pe care de a introduce mecanisme de mecanisme foarte riguroase, uh, mult prea puțin transparente Uh, față de parlamentare. Asta zic la nivel național. Și de asemenea ne aflăm într-o epocă în care foarte adesea se dă vina pe Uniunea Europeană care este acuzată că ia aceste măsuri, uh, că face, că dictează aceste reduceri bugetare uh, ca urmare a crizei. Și instituțiile europene sunt, per, sunt uh, ținta mm, reproșurilor și plângerilor, uh, nemulțumirilor tuturor cetățenilor. Deci e bine să abordăm și chestiunea asta și să abordăm uh, chestiunea asta și din punct de vedere politic, din punct de vedere moral, dacă, dacă se poate. Transparența e mai eficientă decât uh, interdicția. Multe studii arată că transparența funcționează mult mai bine decât interdicția, pentru că, până la urmă, dacă punem interdicții, acestea pot fi eludate. Eu am experiența administrației publice din Spania. Bine, asta vorbesc de o perioadă când încă aveam păr pe cap. Deci sunt mulți ani de atunci. englezii. Cuanto más sepan, peor. De manera que... Eh... Spun că... că... Ce puțin atunci când, ofi... când uh, funcționarii sunt aleși, ar trebui cel puțin să fie sinceri. Cel puțin uh, aceasta era regula care era valabilă în Spania. Ar trebui să dăm dovadă de eficiență, de transparență, să nu avem doar o listă cu lucruri interzise. Sigur, există și o problemă aici. În momentul în care cineva nu respectă regula transparenței, după cum a spus și colegul nostru, trebuie să știe că va suporta niște consecințe foarte clare. Este vorba despre consecințe grave. Suntem așadar cu toții de acord că Consiliul ar trebui să dea curs acestei, acestui regulament. Susțin cu tărie că odată ce vom Uh, trecem mai departe cu acest registru de transparență interinstituțional, Consiliul va, simți, va resimți mai multă presiune și va da probabil curs acestui dosar. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, un lucru pe care l-am menționat și pe vremea raportului STUB. În primul rând, problema cu transparența este faptul că frontierele, limitele sunt uh, foarte vagi, nu știm exact când o noțiune devine altceva și cum să o tratăm. Domnul Daf s-a referit, de exemplu, la avocați și la uh, preoți. Eu aș considera că trebuie să ne gândim și la diplomați, fiindcă aceștia adesea recurg la activități de lobby sau se apropie foarte mult de astfel de activități. Nu ar trebui neapărat să-i punem uh, pe lista în sine, dar poate că ar trebui să-i trecem la excepții. Am putea sugera că suntem conștienți de faptul că și această categorie se încadrează la acest titlu. Cred că sub egida regulilor de transparență, care pot să fie mai vagi pe aici pe acolo, ar fi bine să menționăm și această categorie. Mulțumesc! Eh, eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care au spus că sunt încântați de progresul uh, realizat. Sunt totuși de opinie că lipsește ceva în continuare. Acum trebuie să revizuim uh, această problemă într-o perioadă relativ scurtă. Vom avea posibilitatea să reluăm discuția. Cred că vrem să revizuim acest regulament înainte de alegerile parlamentare. Poate că acest lucru va reprezenta un stimul foarte bun. Am putea să implicăm, spre exemplu, pe cetățeni în dezbaterea acestui subiect. O dificultate care în continuare rămâne valabilă este aceea a lacunei ce există în ceea ce privește taxele ce pot fi percepute de lobbyiști. Există o marjă foarte mare aici de asemenea, putem menționa faptul că e vorba de un registru pe bază de voluntariat, dar ce se întâmplă cu sancțiunile uh, emise în momentul în care regulile nu sunt respectate pentru acest registru voluntar? O urmare ar fi excluderea din registru. Dar se pune întrebarea, oare este aceasta o sancțiune suficient de gravă? Considerăm că Dată fiind revizuirea apropiată, în momentul în care în registru apar informații false, ar trebui să uh, permitem acelor persoane să uh, rămână înregistrate cu mențiunea că au făcut o înregistrare falsă. Cred că este un pas mic în direcția potrivită, chit că mai sunt multe de făcut. Mulțumesc! Благодаря, господин председател. Аз поделям повечето от оценките, които се направиха. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt de acord cu majoritatea părerilor uh, exprimate în legătură cu registrul de transparență și în legătură cu acordul interinstituțional pe care l-am auzit uh, între, despre care am auzit între timp. Uh, însă cred că nu sunt prea mulți cei care își imaginează foarte clar cum se va repercuta aceasta asupra nivelului național și cum se va prelua această problemă în, cele, în statele membre noi. De foarte mult timp uh, se vorbea la noi despre alte probleme, se vorbea despre capitalism, despre lobbyism ca fiind atribute negative, dar uh, în continuare putem spune că există păreri foarte ciudate despre aceste activități. Ar trebui, zic eu, de aceea ca propunerea nouă de care discutăm acum, să fie considerată ca fiind o inovație și nu neapărat uh, ca o activitate de rutină. Mă bucur foarte mult că în statele membre noi avem ocazia să discutăm despre acest registru al transparenței și că vom avea acces la el și că în cadrul acestui registru vom putea să ne desfășurăm o activitate mai bună. Sunt convins că este necesar ca cetățenii noștri să fie informați în detaliu asupra acestui registru de transparență. Și în acest context aș dori să menționez și mass media. Ar trebui ca și reprezentanții presei să fie implicați în acest proiect extrem de important pentru că aceștia sunt cei care, bineînțeles, după aceea transmit informația mai departe către opinia publică și, câteodată, transmit informații corecte, câteodată informația nu este neapărat uh, foarte corectă sau este mai degrabă denaturată. Și ar trebui să-i vedem și pe acești reprezentanți ca fiind oarecum lobbyiști. Deci haideți să fim atenți și la presă, vă rog. Mulțumesc! Bene, allora avrete modo di... Bine. Da, mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră. Sigur, puteți depune amendamente ca urmare a luării dumneavoastră de poziție și eu propun să votăm aceste două rapoarte pe data de 19 aprilie. Și eu aș fixa termenul pentru a depune amendamentele pe data de 24 martie la miezul nopții ca să aveți timp să vă exprimați formal solicitările de modificări sau corecturi. Acum încerc să răspund întrebărilor dumneavoastră. În primul rând, eu nu... Acum adresez domnul Hefner. Nu știu cum uh, putem să ne gândim la un registru obligatoriu. Ce înseamnă obligatoriu? Ar însemna, de exemplu, că toate firmele europene să aibă obligația de a se înscrie într-un registru pe care poate că nu îl vor utiliza niciodată, că nici, niciuna nu va veni aici. Sigur că nu poate fi înțeleasă obligația în acest sens. Obligația înseamnă că oricine dorește să aibă legături cu Parlamentul European ca să-și apere propriile interese, trebuie și atunci e obligatoriu din punct de vedere tehnic, cel puțin conform dreptului italian, dar cred că așa ar fi normal, să nu vorbim de obligație și de o sarcină. Eu am sarcina, datoria să respect anumite condiții dacă vreau să obțin anumite avantaje. Avantajele și obligațiunile, obligațiile sunt descrise în detaliu în acest acord și eu acum n-am citit, n-am dat citirea acordului acum pentru că doresc să spun pe scurt, dar puteți să-l citiți. E un cod de conduită, sunt 9 puncte, 9 obligații pentru fiecare dintre cei care doresc această înregistrare. E vorba de un angajament care trebuie respectat, transparența. Asta în ce privește problema obligativității. Acum, registrul, într-adevăr, e, cuprinde diverse secțiuni. Sigur, puteți să citiți asta în acord. Sunt șase secțiuni diferite care se referă nu atât la o diferență de tratament, pentru că toți sunt ținuți să respecte codul de conduită în mod egal. Dar aceste secțiuni se referă la o diferență ontologică, spune deci o diferență între uh, o, o întreprindere care caută un avantaj economic și o instituție care încearcă să contribuie la politica europeană cu idei, sugestii și pe, urmărind foarte atent ce se întâmplă în Parlamentul European sau la nivelul instituțiilor ca să încerce să ajungă la o mai mare integrare europeană. De aceea sunt prevăzute șase secțiuni. Secțiunea unde se găsesc uh, societățile comerciale e diferită de secțiunea unde se găsesc avocații, de exemplu. Uh, oricum, consilierii juridici sunt diferiți de organizațiile culturale care nu au interese și cabinetele de avocați, sigur, pot reprezenta și interese economice foarte puternice, deci e bine să există și, să existe și prezența organizațiilor de cult, a bisericilor în registru. În secțiunea numărul 5, în aplicarea articolului 17 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, textul spune, nu se referă neapărat la biserică, ci se referă la subiecte juridice, birouri care se instituie pentru a avea funcția de reprezentanță. Deci un preot ar fi supus la regula comună care privește pe toți ceilalți. Eu răspund cine sunt cei care pot să intre, pentru că chestorii ă, acordă accesul permanent pentru o perioadă maximă de un an fără a intra în registru. Acest lucru nu îl spune amendamentul propus la amendamentul numărul 3 propus la articolul numărul 9, care se, unde spune că titlul de acces poate fi eliberat către persoanele care doresc să aibă acces frecvent în localurile Parlamentului, dacă care nu se încadrează în domeniul de aplicare al acordului privind registru. Mai ales se vorbește acolo de asistenții locali ai deputaților deci eu, de exemplu, când pot, uh, îi cer soției mele să mă însoțească, am un buget care îmi permite acest lucru pentru un an întreg, să um, aibă acces aici membrii familiei mele. Deci cred că trebuie să facem o distinție între situațiile astea diferite. Apoi, apoi în ce privește Consiliul, e ceva foarte important aici și am subliniat deja acest lucru, dar uh, din fericire și în acord e specificat acest lucru Che deriva dall'accordo, punto 28. La da punctul 28, Consiliul European al miniștilor aici sunt, deci Consiliul European al Miniștilor e invitat să adere la registru. Deci este scris acest lucru în mod formal și sperăm că așa să se și întâmple. Acum în ce privește sancțiunile, sunt prevăzute sancțiuni, desigur. E logic că cine nu respectă codul de conduită și obligațiile sale se supune sancțiunilor care sunt uh, clasificate în patru părți. E o sancțiune pentru o încălcare ne, care nu se face Uh, care este involuntar, apoi uh, este o încălcare voluntară, dar se corectează regulamentul, apoi este o încălcare continuă a codului de conduită și e o încălcare gravă mai apoi și intenționată a codului de conduită. Deci sunt patru sancțiuni aici, uh, sunt patru infracțiuni. Sancțiunile merg de la notificarea unei infracțiuni până la revocarea temporară și revocarea definitivă a accesului. Deci există aceste sancțiuni. Sper cu asta că am răspuns întrebărilor, dar oricum uh, veți afla mai multe din lectura documentelor și mai ales din acordul la care s-a ajuns, că este foarte detaliat. Și veți putea apoi să depuneți și amendamente până la data, cum am spus, până la termenul de 24 martie la uh, miezul nopții. Dacă nu există alte observații, încheiem uh, discuția acestui punct și trecem la punctul următor. che sarebbe la, il, il rapporto DAF invece abbiamo... E vorba de raportul DAF, dar acesta l-am amânat pe mâine. Deci, acum dau cuvântul doamnei Gianacu. Pentru că trecem la punctul 7, și anume aplicarea regulamentului numărul 2004-2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european. Cum ne amintim cu toții, noi am discutat deja acest subiect. Pe data de 26 ianuarie am avut și o audiere foarte importantă Proiectul de raport a fost prezentat de raportarea noastră pe data de 17 februarie la, uh, pe, pe parcursul unei reuniuni uh, extraordinare a comisiei noastre. Au fost depuse 99 de amendamente, însă sunt la dispoziția noastră doar în limba engleză. Deschidem dezbaterea și vedem dacă discuția de azi ne va permite ca mâine dimineață să votăm acest raport cum ar fi de dorit și cum dorește raportarea noastră. Vă rog, doamna Gianacu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport este unul care se referă de fapt la raportul care a fost deja înaintat în, 1900, în 2007, mă scuzați. Atunci s-a schimbat și regulamentul pentru finanțarea partidelor politice europene. Acestea sunt finanțate din fonduri europene, mai ales uh, din partea Parlamentului European. Și propunerea mea pleacă deci de la aceste premize. Noi ne dorim un regulament unitar pentru toate partidele politice europene, pentru că în momentul de față partidele politice uh, sunt într-un fel organizații non-guvernamentale în felul în care acționează și aceasta nu corespunde de fapt realității de după tratatul de la Lisabona, pentru că în tratatul de la Lisabona se vorbește despre un rol democratic al partidelor uh, europene și de importanța partidelor europene la construirea și consolidarea democrației în Europa. Și în al doilea rând, în mare parte, nu putem avea parteneri de dialog care să fie la fel de importanți politic. Acest uh, raport a fost întocmit uh, de către secretarul general, care vorbește de asemenea și de problema finanțării și despre consecințele finanțării și există concluziile Curții de Conturi la acest raport și o notă a biroului care de asemenea s-a ocupat de această problemă. Raportul din anul 2007 de care vorbeam sublinia la ora uh, respectivă că suntem obligați să obținem un sistem juridic și uh, fiscal pentru partidele europene care să fie compatibil. Având în vedere discuțiile care au fuseseră deja loc, dumneavoastră ați vorbit chiar de o audiere în cadrul căreia s-au desfășurat mai multe dezbateri, am putut audia mai mulți reprezentanți ai partidelor politice europene, dar și a curții de conturi, a universităților și reprezentanța ai organizațiilor uh, internaționale care se ocupă cu transparența. Uh, la această audiere, unde participau deci atât de mulți actori, am spus că nu numai membrii partidelor europene sau a partidelor naționale sau regionale trebuie să fie um, subiectul acestei discuții, ci și persoane fizice care să aibă posibilitatea să devină membri în partidele europene. Aceasta este una din cerințele pe care trebuie neapărat uh, să le impunem. Nu putem să tolerăm altceva. Membrii în partidele europene pot așadar să fie reprezentanți în timp, însă un partid european trebuie să fie, după cum știți, reprezentat în minim șapte state membre ale Uniunii Europene, iar apoi pot fi și reprezentanți aleși la nivel național în parlamentele naționale sau reprezentanți care au fost aleși în parlamentele regionale ale unui stat membru, deci care fac parte din uh, personalul ales la alegerile locale. Pentru aceasta există mai multe condiții. De exemplu, region, regiunile trebuie să aibă anumite condiții, să îndeplinească condiții de competență legislativă. De exemplu, în Spania sau în Germania avem parlamente regionale care sunt extrem de importante, care au o putere de inițiativă legislativă. Însă în alte țări există reprezentanța ai regiunilor, dar care de fapt nu au competențe legislative și de aceea nu sunt considerați pe picior de egalitate cu aceștia, ceilalți. În ceea ce privește finanțarea, noi suntem pentru păstrarea acelor lucrurilor impuse de regulament. Adică, din partea partidelor europene trebuie să existe un reprezentant în Parlamentul European. Și apoi trebuie ca acesta să fie și criteriul pentru încadrarea unui partid politic ca fiind partid politic european și pentru posibilitatea de a primi o finanțare un partid ar putea, de exemplu, să participe la alegerile europene, care este un partid nou, însă nu poate fi finanțat dacă nu are încă un membru în Parlamentul European uh, după, sau dacă nu are un membru în, partidul, în Parlamentul European după alegerile respective europene. Foarte multe din problemele discutate s-au referit de, la finanțare. Până acum finanțarea era prevăzută pentru o sumă de până la 12.000 de euro și putea fi acordată de către anumite persoane. Noi uh, am propus ca 25.000 de euro să fie granița uh, fondurilor acordate unui partid. Nu vrem să trecem de această limită. Noi credem că partidele europene, la partidele politice, trebuie să încerce să se financeze mai ales prin contribuțiile membrilor acestor partide. Însă acesta nu este, domnule președinte, întotdeauna posibil. Poate că ar fi posibil, să zicem, după 10 ani de existență al unui partid, dacă aceste partide au mai multe persoane uh, care sunt membri în acest partid, dar uh, partidele politice europene nu pot supraviețui dacă un membru plătește, de exemplu, o contribuție de 20 sau 25 de euro pe an. Trebuie de aceea să fim realiști în ceea ce privește finanțarea partidelor și nu ar trebui să deviem de la principiile pe care le-am stabilit, și anume că partidele politice trebuie să aibă personalitate juridică, trebuie să aibă posibilitatea să participe din acest motiv la alegerile europene. Vreau să vă amintesc că partidele politice naționale au într-adevăr, ca partide în statele membre personalitate juridică și nu este corect, de aceea să acceptăm noi ca partidele europene să nu aibă acest statut de personalitate juridică la nivel european, pentru că ar rămâne la un nivel de ONG atunci. În ceea ce privește aplicarea regulilor pe care le dorim impune, noi, să le impunem, noi credem că este posibil ca aceste reguli să fie respectate de asemenea, trebuie să ținem cont și de concluziile curții de conturi, dar, desigur, să nu uităm că principiul care, pe care îl urmăm este transparența. Transparența joacă în zilele noastre un rol foarte important. Informațiile care le revin cetățenilor și informațiile care sunt transmise opiniei publice și care transmit o imagine greșită trebuie combătute. Eu zic de aceea că trebuie să publicăm foarte corect toate deciziile noi pe care le luăm și mai ales atunci când este vorba de transparența partidelor europene. Domnule președinte, noi ne dorim ca și Comisia Europeană să vină cu o propunere pentru ca partidele politice europene să primească o identitate clară, iar în uh, discuțiile pe care le-am purtat în cadrul uh, negocierilor cu guvernul belgian, de exemplu, am putea să evocăm faptul ca partidele europene să obțină personalitate juridică în Belgia, pentru că sunt finanțate de către uh, Parlamentul European, deci cu fonduri europene. În mare parte, rolul nostru a fost de a recunoaște partidele uh, europene, multe partide politice europene sunt deja recunoscute, sunt deja finanțate de către noi, ba chiar și fundațiile partidelor respective politice care sunt strâns legate de activitatea partidelor au fost recunoscute ca atare. Anumite amendamente se referă de altfel la o afiliere am citit uh, amendamentele de compromis care au fost deja redactate și eu le-am susținut de altfel Partidele corespund definiției pe care o regăsim în regulament. În acest regulament se definește foarte clar cine face parte din partide, fie partidele ca atare, fie fundațiile care sunt legate strâns de aceste partide politice. Cele două entități sunt tratate pe picior de egalitate. Aceste fundații ne oferă servicii foarte utile, nu numai pentru partidele politice europene, ci și pentru grupurile politice din Parlamentul European fundațiile respective organizează diferite evenimente care sunt uh, orientate pe diferite teme și, de asemenea, se implică pentru democrație, pentru transparență și pentru eliberarea, dacă putem spune, eliberarea deținuților în anumite situații. Uh, și chiar în relația cu țările terțe, mi se pare că ei uh, joacă un rol foarte important, mai ales în ceea ce privește țările terțe în care nu există o democrație după model european. Aceste fundații sunt foarte active la fața locului în aceste țări. Ceea ce, de exemplu, am trăit acum în uh, Orientul Mijlociu și în uh, regi, în cadrul um, răstornării regimilor, regimurilor totalitare din Africa. Uh, cred că sunt evenimente extrem de importante și sunt strâns legate de partidele politice și de fundațiile europene. Iar în ceea ce privește evoluțiile din Europa de Est, există câteva state care, în momentul de față, sunt candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană și aceste fundații lucrează în acest sens. Nu vreau să vă mai dau multe exemple, domnule președinte, sper că acest raport să fie adoptat. Știu că există rezerve din partea unor colegi în legătură cu un punct precis. Am vorbit de ce punct este vorba. E vorba, deci, de membrii partidelor uh, acestora politice care doresc o fiscalitate specială. Există câteva grupuri care au înaintat amendamente în acest sens fiecare, bineînțeles, are dreptul să-și exprime părerea prin intermediul acestor um, amendamente și eu cred, domnule președinte, că uh, va fi posibil mâine să obținem uh, un rezultat la votul asupra acestui raport și deci să încheiem cât mai repede punctele disputate din acest raport. Noi vrem să facem o propunere foarte concretă în ceea ce privește statutul partidelor politice europene și să ținem cont de asemenea de modificările aduse de tratatul de la Lisabona. Deja de un an jumate putem spune că acest tratat uh, este esențial, este baza noastră juridică și trebuie deci să încercăm să răspundem cerințelor impuse de acest nou tratat. Și trebuie să facem tot posibilul pentru ca partidele politice europene să primească personalitate juridice, juridică. Partidele, după cum ziceam, în statele membre Uh, au un personalitate juridică la nivel național și nu putem să permitem ca la nivelul Uniunii Europene să nu fie la fel. Eu zic că din motive de credibilitate și din motive juridice este important să obținem acest punct. Mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o în acest dosar, mai ales și pentru organizarea audierii care a avut loc în Parlament. Aceasta ne-a ajutat foarte mult în pregătirea acestui raport. Vă mulțumesc! Grazie a lei, onorevole Giannacau. Non so... Mulțumesc, doamnă Giannacu, nu doar pentru ce a spus acum, ci pentru toată activitatea dumneavoastră. Acum deschid dezbaterea, cer cuvântul domnului Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Giannacu. Nu doar că vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o, ci, după cum a spus și președintele nostru, vă mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră în toată această perioadă pentru elaborarea raportului pe care ne l-ați prezentat. Eu cred că avem aceeași părere toți cei de la această comisie, spunând că partidele politice constituie un instrument fundamental pentru democrația reprezentativă. Și democrația reprezentativă reprezintă centru instituțiilor noastre, inima instituțiilor noastre, uh, cu experiența lor complementară. Și, uh, pot să ne îmbogățească activitatea prin, și putem face acest lucru printr-o inițiativă uh, a poporului aprobată acum câteva luni datorită eforturilor doamnei Gurma și ale domnului Lamasur. Teoria generală a partidelor politice ne spune că au existat patru etape în istorie. Las revoluciones liberales. Începând cu revoluțiile liberale, în statutul acestor partide politice, în primul rând, a existat o respingere a acestor partide, în a doua etapă a fost o ignoranță, o ignorare a lor, a treia etapă a fost legalizarea partidelor și a patra etapă o constituționalizare a lor. Și multe, dacă nu toate, constituțiile țărilor noastre au recunoscut până la urmă rolul fundamental jucat de partidele politice în organizarea opiniei publice și a participării politice a cetățenilor. Tratatul de la Lisabona uh, ține cont de această funcție a partidelor politice europene, uh, le-a conferit un statut pe care noi acum trebuie să-l îmbogățim să suplimentăm cu un statut juridic propriu-zis a partidelor politice care să depășească această etapă de considerarea lor ca instituții străine procesului politic european sau ca organizații non-guvernamentale uh, din punct de vedere juridic, tratament de care se bucură până acum aici în Belgia. Există 99 de amendamente la acest raport însă asta nu înseamnă că e vorba de un raport contestat în comisia noastră. Din contră, eu consider că nivelul de consens care există între membrii comisiei noastre față de acest raport este unul foarte înalt pentru că uh, s-a dus o întreagă muncă de pregătire cu membrii comisiei, cu partidele, partidele politice, europene cu audierile și cu reprezentanții ai uh, tuturor. E important că aceste 99 de amendamente din păcate, trebuie spus că nu reflectă în alt nivel de consens de care se bucură în acest moment raportul noastră. În orice caz, grupul meu politic, prin intermediul amendamentelor depuse de către eu însumi, de domnul Grote, Matias, de doamna Zita Gurmai și de alții, Eh, și vorbesc de o serie de amendamente pe care voi încerca să le explic foarte simplu. Există câteva amendamente care au legătură cu considerentul AA și cu articolul 10, care se referă exact la eh, eliminarea referirii din cadrul raportului la regimul fiscal al statutului partidelor politice și vreau să semnalez că nu e vorba de o poziție de principiu, ci de o considerație care ține cont de momentul politic prin care trecem și de dificultatea uh, prin care trece foarte mulți de a explica această situație fiscală pentru funcționarii, lucrătorii, angajații partidelor politice în spațiul european. E adevărat că asta nu înseamnă o, o renunțare permanentă la a reglementa această problemă, dar am prefera ca în acest moment să nu abordăm acest subiect. Nu ne pronunțăm în contra acestui lucru, ci credem doar că în acest moment nu trebuie să ne ocupăm de el, nu în acest raport, pentru că ar fi dificil de explicat opiniei publice din punct de vedere politic acest lucru. Există alte amendamente care se referă la diferența între condițiile pentru, pentru a înființa un partid politic european și condițiile sau cerințele pentru a primi finanțare. Eu și grupul nostru considerăm că partidele politice se pot înființa de la premise diferite, de la model, pornind de la modele diferite, conform cu preferințele celor care înființează un partid politic european. Și trebuie să respecte o serie de condiții, multe din care există, sunt prevăzute în raport. Să aibă un comportament democratic în interiorul lor, să aibă anumite condiții de înscriere a membrilor și așa mai departe. Însă nu se poate solicita unui partid politic care se poate înființa Uh, poate fi nou înființat în spațiul european ca pentru a fi un partid anterior să aibă un reprezentant în Parlamentul European. Pentru că poate foarte bine să nu se fi prezentat încă nicio alegere sau alegere la Parlamentul European, astfel încât diferența între înființarea unui partid și capacitatea sa de a primi finanțare e că în primul caz nu se solicită să existe un reprezentant al său în Parlamentul European pentru a înființa acest partid, însă pentru a se bucura de finanțare, da, se solicită acest lucru, să aibă un reprezentant, cel puțin un membru în Parlamentul European. Asta pornind de la considerarea că nu se poate finanța orice partid politic european care se înființează, ci doar unul care a demonstrat trecând printr-un proces electoral, că se bucură de un anumit sprijin în rândurile cetățenilor Uniunii. Acum uh, există un alt amendament care spune că noi suntem partizanii a poziției ca multe din punctele uh, raportului, articolul 12, 14, 15 și 16, în concret, care se referă la reforme electorale în interiorul procesului electoral de alegere a membrilor Parlamentului European, credem că nu e bine să figureze în acest raport și în acest regulament. Că aici ne referim la statutul partidelor politice și la finanțarea acestora și nu la sistemul electoral, dacă acesta trebuie să fie, să aibă o formă sau alta, să aibă sau nu modificări față de ce există la ora actuală. În plus, această temă e abordată în raportul domnului Daf. Așadar, consider că acesta este locul adecvat pentru a ne ocupa de eventuale modificări ale sistemului electoral. Și nu aici la statutul partidelor în majoritatea țărilor noastre există un regulament privitor la partide și pe de altă parte există o legislație electorală, o lege electorală care nu este incorporată în regulamentul care privește partidele politice și funcționarea acestora. În orice caz, noi uh, am depus aici un amendament în legătură cu care semnalăm, în care semnalăm că statutul partidelor politice se va adapta de la caz la caz la reformele care vor putea fi introduse la sistemul electoral european. Adică dacă vor, se vor face asemenea reforme la sistemul electoral european, acestea vor fi reflectate în statutul partidelor politice. Alt amendament depus se referă la limita donațiilor noi spunem că există, există o limită de 25.000 de euro pe an și pentru fiecare donator. Noi așa propunem. Sigur, cu condiția să respecte legislația în vigoare referitoare la transparență. În penultimul rând, noi propunem de asemenea să nu fie necesar ca partidele politice să cofinanțeze finanțarea asta pe care o primesc ele din partea instituțiilor europene. Adică în regulamentele naționale privitoare la finanțarea partidelor nu se vorbește, nu se solicită, nu se cere o cofinanțare din partea partidelor ca să primească bani pentru activitatea lor electorală sau oricare ar fi ea. Aici există două amendamente depuse de către grupul socialist unul din ele uh, spune că trebuie să, deza- să dispară această cofinanțare și altul spune că în orice caz să se reducă cu 10% uh, raportul spune 5% la ora actuală. Și în ultimul rând, sau mă rog, aproape în ultimul rând, noi credem că nu trebuie să ținem partea nimănui în ce privește regimul de afiliere internă al partidelor politice europene. Adică există o, o poziție care semnalează faptul că e necesar să faci parte dintr-un partid național pentru a fi membru a unui partid politic european la care să aparțină Partidul Național. Și o altă poziție apără afiliația, afilierea individuală și directă la un partid politic european fără necesitatea de a fi membru a unui partid politic național. Noi considerăm că cel mai bine ar fi să lăsăm acest lucru la latitudinea fiecărui partid politic european și că fiecare partid politic european să hotărească el singur regimul de afiliere dacă solicită să există o apartenență anterioară la un partid politic național, așa să facă. Dacă dorește ca în mod simultan să fie posibil și o afiliere individuală, atunci așa să stabilească. Însă noi să nu reglementăm acest lucru, care să fie sistemul de afiliere internă la un partid. Și apoi există anumite amendamente, uh, mai ales ale doamnei Gurmai, care au legătură cu ultima parte a intervenției doamnei Janacu, când vorbește despre importanța fundațiilor aparținând partidelor politice europene și importanța pe care mai apoi o au acestea în momente în care apărarea democrației, transmiterea cunoștințelor asupra guvernării, experiența politică, în procese de tranziție și așa mai departe sunt foarte importante uh, și rol, partidele politice europene și fundațiile acestora au un rol foarte important de jucat aici. Dați-mi voie să vă vorbesc despre experiența mea spaniolă, care sigur că e la fel cu cea greacă a doamnei Gianacu și cea portugheză a domnului Rangel, uh, după cum știm cu toții, toți sunt am trecut prin procese de tranziții politice și toți ne-am bucurat de sprijinul pe care l-am primit din partea fundațiilor, partidelor politice europene și este o experiență comună și cred că trebuie să se întâmple la fel și în legătură cu zonele din lume care trec acum prin aceste procese de tranziție. Știu că doamna Gianacu în această după amiază a depus unele element de compromis. Noi suntem pregătiți să acceptăm multe din acestea. În orice caz, după cum spuneam, cred că raportul nostru se bucură de un consens general foarte larg și că mâine vom putea vota în unele cazuri sprijinindu-vă, în unele cazuri nu. Dar oricum vă mulțumesc. Um, um, uh, Domnule președinte, aș dori și eu să mulțumesc doamnei raportor pentru munca asiduă întreprinsă. Într-adevăr, este o muncă dificilă, fiindcă trebuie să treci dincolo de structura partidelor politice din cele 27 de state membre din Uniunea Europeană. Și odată ce faci asta, îți dai seama că ai un contrast extraordinar la nivel uh, cultural, la nivel uh, procedural, la nivel statutar și așa mai departe. Și în acest context, iată, trebuie formulat trebuie redactată o formulă europeană pentru un partid supranațional european. O sarcină așadar deloc ușoară. Cred că în acest context doamna Gianacu se descurcă foarte bine. Asta mai ales ținând cont de amendamentele de compromis formulate pe care le susțin cu o singură excepție. Am de făcut două comentarii. Primul. Cred că trebuie să solicităm Comisiei să ne ofere în mod formal mult mai repede o propunere pentru un act normativ. La alineatul 18, deocamdată, se stipulează următorul lucru. Comisia Comisia Parlamentară este invitată să mai facă un raport care va conține o propunere legislativă și acesta va fi înaintat Comisiei. Eu cred că procesul acesta este mult prea, ar fi mult prea îndelungat. Consider că în acest raport ar trebui să solicităm Comisiei să ne prezinte un proiect în concordanță cu articolul 225 din tratat. Voi încerca în amendamentul meu 76 să formulez acest lucru. Este vorba despre eliminarea uh, ideii că trebuie încă un uh, raport al Comisiei Parlamentare. Eu cred că acest dosar deja durează de ceva vreme. În al doilea rând, celălalt comentariu se referă la compromisul G, cu referire la alineatul 31, pe care nu pot să-l sprijin. Nu pot să fac acest lucru pentru că faceți apel la partidele politice să parcurgă un proces de analiză a apartenenței directe, a statului de membru direct. Ei bine, cred că acest proces de analiză și reflexie durează de 20 de ani și ar fi trebuit să ajungă la final până acum. Noi ar fi trebuit să facem altceva, după cum sugerez în amendamentul meu 97 ar trebui să solicităm partidelor politice să reacționeze și să creeze un mecanism pentru apartenența directă. Asta, sigur, ținând cont de propriile preferințe, după cum a subliniat colegul meu Cadero. Nu trebuie ca abordările în familia noastră politice să fie similare în ceea ce privește uh, statutul de membru uh, ales direct. Dar consider că este extrem de important să ținem cont de aceste lucruri dacă vrem să facem referire la existența unui partid european. Trebuie facilitată recrutarea cetățenilor individuali. Și în statut trebuie să fie create astfel de proceduri pentru această pentru această chestiune privitor uh, la, cu privire la participarea uh, la activități politice. Aș dori așadar să avansăm mult mai viguros și să ne îndreptăm desigur în direcția sugerată de doamna raportor. Mulțumesc! Grazie, onorevole Daf, adesso. Mulțumesc, domnule Daf, și acum dau cuvântul domnule Hefner. Mulțumesc, în primul rând, din partea mea tuturor raportorilor și mulțumesc tuturor care au contribuit la această activitate dificilă. Cred că este un pas important faptul că ne luptăm pentru regulamente mai transparente, mai clare. Am avut o audiere foarte bună, după cum spuneam și înainte. Din păcate însă trebuie să vă dau și câteva aspecte critice. Vreau să vă spun că multe lucruri din cele pe care le-am discutat în această audiere nu se regăsesc, din păcate, în acest proiect de raport, spre uimirea și dezamăgirea mea de exemplu, un punct extrem de important care nu se regăsește, și anume proporția în, sau relația dintre recunoașterea și finanțarea partidelor, care au, trebui, ar trebui să fie tratate împreună în raport. Trebuie să vă spun că acum 33 de ani eu am fondat un partid și pe atunci nu exista această regulă a existat, partidul pe care l-am fondat eu nu se baza pe o organizație anterioară, nu făcea parte din nicio, niciun parlament, nu putea să facă parte din niciun parlament înainte, pentru că nu exista. Noi am dat numele acestui partid, uh, Partidul Verzilor, care astăzi, după cum știți, este reprezentat în Parlamentul European, facem parte din mai multe guverne în Europa. Și cred că ar fi democratic ca astfel de curente și organizații politice să aibă o șansă să apară pe scena politică. Vorbeam înainte de registrul de transparență. Toată lumea știe că pericolul care apare în momentul în care începem să facem politică în interese proprii este extrem de mare. Eu zic de aceea că trebuie să avem grijă și în ziua de astăzi, pentru că suntem cu toți membrii partide politice și ar trebui să încercăm să prevenim ca ceea ce reglementăm acum în interesul uh, nostru să fie exclusiv orientat uh, după interesele noastre și pentru a nu permite concurența pe scena politică. De aceea, aprobarea și uh, acreditarea partidelor politice nu trebuie să fie legată de succesul acestora la alegeri. Nu este permis așa ceva pentru că atunci acest partid, de exemplu, nu are nicio șansă cel de care vorbeam eu înainte. Doar partidele vor avea șanse acele partide care au, de exemplu, deja un rezultat pozitiv la o alegere de consemnat. Eu nu pot decât să recomand să nu cuplăm aceste două lucruri. Însă, în ceea ce privește finanțarea, eu cred că finanțarea trebuie să fie legată de o condiționalitate de succes a respectivului partid și uh, raportoarea are dreptate. Ba chiar eu cred că am putea ca să introducem criterii chiar mai uh, stricte de finanțare. În ceea ce privește recunoașterea partidelor, însă mi se pare greșit ca succesul la o alegere să fie un criteriu important. Stimată doamnă Gianacu, eu zic că amendamentul de compromis care clarifică această problemă, sau mai bine zis o atinge, depărtare, pentru că nu o clarifică deloc, ar fi bine să fie mai bine structurat. Faptul că ați menționat problema la condițiile de finanțare să aibă sediul în Parlamentul European, mi se pare bine, dar aceasta nu clarifică uh, aspectul de uh, recunoaștere al partidelor și nu cred că aceeași condiție trebuie să fie aplicată și la recunoașterea acestor partide. Deci ele nu trebuie, procedura de recunoaștere nu trebuie să fie legată de succesul partidului. Trebuie să existe o organizație, trebuie să existe o structură internă, un anumit număr de membri pentru partidul respectiv și trebuie să existe destule persoane care să susțină partidul, să existe un statut al acestuia care să garanteze că deciziile în acest for se iau uh, într-o manieră democratică, dar în niciun caz nu poate să se cupleze condiționalitatea recunoașterii de, de succesuri, succesele pe care le, le-a uh, avut acest partid uh, la alegeri. Cer scuze. Acest lucru ar fi extrem de grav pentru partide și uh, cred că ar fi bine să ne gândim încă o dată la felul în care vrem să formulăm această regulă. Așadar, eu zic să reluăm amendamentele care ating această problemă și să încercăm să le uh, reanalizăm. Toată lumea care a mai luat cuvântul pe această temă, cred eu, a exprimat aceeași idee și toți experții care ne-au ajutat în acest subiect, de asemenea, au reprezentat aceeași poziție ca cea pe care o reprezint eu acum. Aș vrea de aceea să pun degetul pe rană și să vă spun că este cazul să acționăm în ceea ce privește acest aspect și deci să încercăm să prevenim acest pericol care ar duce doar la o politică în numele cauzei proprii și nu în numele democrației și nu ar fi în niciun caz uh, benefică pentru noi. Las celelalte puncte deoparte pentru că toți ceilalți colegi au vorbit despre ele și despre celelalte amendamente, având în vedere cât este ceasul. Mulțumesc! Zita Gurmar, pentru mulțumesc. Există trei colegi pe lista vorbitorilor. Mai doresc și alții să se înscrie la cuvânt? Nu. Doamna Le euh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc foarte pe scurt. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei raportor Gianacu și să o felicit pentru activitatea sa. Într-adevăr, o activitate foarte amplă, care de fapt încoronează un proces foarte, foarte lung care a fost început de fapt în mandatul anterior și care ajunge acum la sfârșit la final. Aș dori de asemenea să o felicit pentru calitatea audierii care a avut loc la sfârșitul lui ianuarie în Parlamentul European și la care au participat, de fapt, toate partidele politice europene. Ba chiar au participat la cel mai înalt nivel. Aceasta arată cât de pertinent este acest subiect și cât de actual în momentul de față și uh, mi se pare foarte important ca și comisia noastră să abordeze acest uh, temă foarte serios. Mă bucur de asemenea ca tratatul de la Lisabona să recunoască în fine statutul partidelor europene, rolul partidelor politice europene și importanța contribuției acestor partide la crearea unui spațiu politic european și la formarea unei opinii publice europene. Acestea pot de asemenea contribui la dezbatere europene foarte uh, vii și la transmiterea ideilor europene, cum ar fi, de exemplu, și inițiativa cetățenească, care este o inițiativă care are ca obiectiv o apropiere de cetățeni, o concretizare a uh, inițiativelor la nivel european. Așa cum au spus-o și alți colegi, într-un moment în care există bulversări politice profunde în uh, spațiul mediteranean, vedem că politica europeană este deci un instrument pertinent, foarte potrivit pentru a susține și a, cons- a consilia um, aceste mișcări democratice care au loc uh, pe alte continente. Aceste mișcări uh, care se desfășoară acum în Orientul apropiat și în Orientul mijlociu uh, sunt, pot fi susținute așadar cu acest instrument. În democrația noastră și în democrațiile europene bazate pe alegeri libere, dezbaterile joacă un rol din ce în ce mai important și de aceea ele trebuie să fie din ce în ce mai puțin naționale și din ce în ce mai europene. Astfel, uh, partidele politice europene sunt un instrument uh, important și trebuie să fie recunoș- recunoscute și de aceea, după cum spuneam, este nevoie să aibă personalitate juridică. Aș dori însă să explic pe scurt două amendamente pe care le-am uh, semnat uh, împreună am, Alea la măsuri și cu mine și care se referă la regimul fiscal al personalului partidelor politice. E vorba de amendamente care propun, pe de o parte, suprimarea considerentului AA și a aliniatului 10, care menționează regimul fiscal al uh, personalului care lucrează în partidele politice vreau să-mi exprim uimirea și uh, nedumerirea noastră în fața unui regim fiscal al personalului partidelor politice. Este vorba oare de o aliniere a partidelor politice în rândul uh, personalului instituțiilor din punct de vedere fiscal, deci în instituțiilor europene? Sau uh, ce se dorește? O instaurarea unui regim fiscal ad hoc? Cred că, de fapt, este vorba aici de un, de un subiect care nu este încă foarte clar. Noi uh, dorim deci să ne exprimăm uimirea și nedumerirea noastră în fața acestei hotărâri și în orice caz am dorit să transmitem mesajul următor și anume că un astfel de regim fiscal ar trebui să fie mai întâi dezbătut foarte pe larg și uh, prelucrat, să spunem, analizat și sperăm ca toate partidele politice care există în momentul de față să poată participa la această dezbatere. Mi se pare însă că subiectul încă nu este um, gata, ca să spunem așa, pentru o dezbatere amplă și um, în continuare suscită foarte multe reticențe și rezerve din partea celor care participă la această dezbatere. Mulți dintre concetățenii noștri și-au exprimat deja această nedumerire. În ceea ce primește, privește rolul partidelor politice europene și în campaniile electorale în general, aceasta este o idee care a provocat mult interes, care în general a stârnit mult interes în cadrul uh, opiniei publice, mai ales la tineret. Uh, care cere ca partidele politice să fie mai prezente, mai vizibile pe scena politică europeană. Deci haideți să încercăm să nu o luăm pe căi care ar putea să se complice și să transforme acest subiect deja foarte complicat într-unul și mai complicat. Cu această mică reticență, așadar, vreau să vă spun însă că vă susțin însă în activitatea noastră, doamnă raportor. Thank you very much, Constance. Next speaker on, on, on... Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Suza și domnul Bront și după aceea vom continua. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc, în primul rând, să Mă alătur colegilor mei care au mulțumit doamnei raportor pentru activitatea întreprinsă și pentru organizarea unei audieri de succes. În urma audierii, în opinia mea, am văzut că toate partidele politice din Europa, la nivel european, sunt extrem de conștiente de faptul că trebuie să facem un pas înainte dacă vrem să avem o participare mai democratică a cetățenilor la viața uh, politică. Deci avem nevoie de reglementări în acest sens. Sociologul britanic Colin Crouch a vorbit uh, la un moment dat de democrația prin delegare, constatând că din ce în ce mai mulți cetățeni participă la alegerile democrate, deși, iată, că uh, politicile noastre îi vizează direct. Uh, aceștia nu se mai simt reprezentanți de politicile europene, din păcate, ceea ce face ca, la nivel european, partidele politice să uh, aibă aceste probleme, lucru care a fost prezentat la audiere de reprezentanți. Ideea este să discutăm caracterul pan-european al spectrului politicii. Asta s-a văzut la audiere, după cum am spus. De aceea aș vrea să mă refer la trei aspecte în ceea ce privește raportul și amendamentele de compromis. Odată, sprijin ceea ce a spus colegul Hefner, în special în ceea ce privește uh, separarea finanțării și recunoașterii partidelor politice. Ce sunt acestea? Cum ajung acestea să facă parte din viața democratică a societății noastre? este bine să se țină cont de niște principii de structură organizatorică pentru a se ține cont de aceste criterii de recunoaștere a partidelor politice europene prin instituțiile europene. Iar în ceea ce privește finanțarea, iarăși sunt de acord cu colegul meu, fiindcă, iată, trebuie să discutăm despre un criteriu de succes, de exemplu, alegerea în Parlamentul European am încercat în amendamentul meu să clarific un lucru. Regulamentul existent, statutul din 2007, este suficient în opinia mea. Și în ceea ce privește chestiunea membrilor aleși la nivel național, se, uh, se, se poate aplica la nivel uh, regional și multiregional. Asta fiindcă este foarte clar premisa că Parlamentul, că uh, Partidul Politic European nu trebuie să, reprezinte, să reprezinte o entitate abstractă, ci trebuie să reprezinte o entitate legată de ceea ce se întâmplă la nivel național, la nivelul reprezentativității naționale. Trebuie ca astfel Uh, procesul uh, opiniei, uh, de formare a opiniei europene să fie legat de ceea ce se întâmplă la nivel național. Dacă vrem să avem într-adevăr un partid politic european care să participe în mod real la procesul de formare de opinie, să participe la alegerile electorale, trebuie să ținem cont de aceste principii. Și al treilea aspect este cel al democrației interpartid. Este important ca la acest capitol să impunem cât mai puține limitări, uh, dar și să impunem suficiente limitări. Deci trebuie să organizăm totul ponderat. Să nu uităm că membrii unui partid uh, european trebuie să fie în măsură să formuleze propriul statut, ținând cont de niște principii clare și simple de transparență care sunt valabile la nivel european. Este vorba despre niște principii care oricum sunt respectate, de exemplu, la Parlamentul European. În opinia mea, aici pot fi încadrate și următoarele lucruri. Ar trebui să fie stipulată posibilitatea unei implicări ample în activitățile unui astfel de partid. De aceea, uh, obstacolele ar trebui să fie cât de mult, de mult reduse, lucru despre care am discutat cu societatea civilă deja. În ceea ce privește statutul de membru și apartenența, am uh, depus câteva amendamente în acest sens, după cum au făcut-o și alți colegi. Consider că Persoanele fizice uh, trebuie să fie luate în calcul aici. Uh, trebuie să poată să devină membri al unui partid uh, politic european, fiindcă la urma urmei acestea sunt așteptările cetățenilor de la o astfel de entitate și astfel se aduce o calitate în plus acestui partid. Sunt de acord de aceea cu... Și cu compromisul depus în acest sens. Discutăm despre articolul 9, uh, paragraful 31, unde se stipulează faptul că partidele europene, acționând la nivel partide uh, politice europene, sunt invitate să analizeze relația ce există între participarea directă a membrilor colectivi și participarea membrilor cu statut de membri aleși direct. Mi se pare un aspect extrem de interesant și de important, motiv pentru care pot să sprijin acest compromis. La final, permiteți-mi să fac încă o observație. În ceea ce privește rolul fundațiilor europene și a asociațiilor europene, și aici mă refer la structurile feminine din cadrul partidelor politice europene, trebuie să discutăm despre uh, posibilitatea acordată acestor structuri de a participa în procesul de formare a opiniei uh, la nivel politic. Să facem ca la final să progresăm, să deschidem calea către raportul domnului Andrew Duff în ceea ce privește alegerea directă a membrilor în Parlamentul European. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Bronze. Is it not on? Yes. It is now. Right. Partidele uh, politice europene există ca alianțe umbrelă a partidelor naționale. Sigur, funcția lor uh, esențială uh, este de a contesta alegerile și din câte știu eu, aceste alianțe nu contestă alegeri și rezultatele acestora uh, Um, nicăieri în Europa. Tot ce fac, uh, sau singura șansă să facă acest lucru, este prin propunerea domnului Duff de a avea o circumscriție europeană uh, din care să fie aleși 25 de uh, eurodeputați. Dar acest, această regulă s-ar aplica oricum pentru un număr mic de eurodeputați din totalul acestora. Nu consider că un partid politic național va dori independent, voluntar și în mod autonom să conteste alegerile sub egida unui uh, partid uh, european uh, fără renume. Ar însemna suicid politic. Asta ar însemna să nu existe alegeri Uh, pentru care un partid european să lupte în mod direct. Dacă se continuă pe acest drum, acest, atunci aceste partide politice europene vor reprezenta un proiect uh, experimental, un proiect extrem de scump, evident, uh, cu prototipuri neutilizate din fabrică. Sigur, vor contesta alegerile numai în momentul în care aceste partide vor deveni obligatorii, lucru care consider eu că ar fi greșit s-a sugerat să se creeze o formulă astfel încât să existe dorința de a aparține la un asemenea partid, dar eu cred că ne facem iluzii. Discutăm reguli în detaliu pentru lucruri care nu există în viața reală și în ceea ce privește contestarea alegerilor. În opinia noastră, aceste lucruri există, dar în conștiința populară nu. Dacă ar fi să facem un sondaj de opinie în majoritatea statelor membre și dacă ar fi să întrebăm oamenii ce părere au despre partidele politice europene, cu siguranță nu ar ști ce să spună și nu ar ști că acestea există. La urma urmei am ajuns să discutăm despre ceva ce nu există în mintea majorității, un lucru care nici nu are șanse să existe uh, pe viitor în ceea ce privește aparatul de contestare electorală la nivel european. Mulțumesc! Bine, allora, cre credo che Bine, cred că am putea să dăm din nou cuvântul doamnei raportoare pentru a ne prezenta inclusiv amendamente de compromis de care s-a vorbit. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων. Mulțumesc, eh, vreau să mulțumesc eh, colegilor pentru comentarii. Cred că am putut să văd aici că principala obiecție se referă la un statut uh, european, uh, juridic și fiscal pentru personal, per, personalul partidelor politice europene. Și sigur că s-ar putea spune că nu-i momentul să facem acest lucru și înțeleg, dar eu vreau să vă spun că nu m-am gândit la același tip de statut ca cel al uh, europarlamentarilor sau al asistenților acestora. Uh, ci ar fi vorba de un regim ad hoc. Dar nu cred că asta e principala problemă, de fapt. Cel, cel mai important e să dispunem de un statut juridic și politic pentru partidele politice și fundațiile uh, care le aparțin. Un alt punct important este să clarificăm o problemă. Într-adevăr, alineatul 31 spune că aceste partide politice pot fi alcătuite din membri individual, individuali. Dar dacă un partid politic este uh, înființat și atunci pare, va avea nevoie de foarte mult timp, poate chiar ani de zile, până să întrunească mulți membri. Există aparta, uh, amendamente de compromis care acceptă compro, uh, conceptul de a face o distinție între partide politice și organismele care se bucură de finanțare, pentru că toată lumea a spus că dacă aceste partide trebuie să se bucure de finanțare, să aibă cel puțin un uh, europarlamentar în rândurile lor. Eu nu obiectez la acest lucru, cred că uh, face sens și există un, apartam- un uh, mă scuzați, amendament care merge în acest sens. Și uh, de asemenea sunt de acord cu conceptul înființării unui partid politic care să nu uh, numere în rândurile sale niciun membru al Parlamentului European, pentru că ar putea fi înființat înaintea alegerilor și dacă în urma alegerilor uh, se, alege, se va obține un uh, membru al uh, Parlamentului, va putea să se bucure de finanțare ulterior. Acum, oricum, și cu anumite finanțări, și cu aceste contribuții, care acum sunt de 20 de euro, nu este suficient pentru că partidele politice să reziste financiar. Oricum, ă, asta înseamnă că și pe viitor finanțarea acestor va trebui să rămână ca și până acum. Eu am avut ă, discuții cu partidele politice și nu solicită mai mulți bani. Ei înțeleg, înțeleg că trecem prin vremuri grele cu criza economică și că cetățenii îi critică pe politicieni și pe partidele politice. Ă, acest lucru e reflectat și în mass media, însă eu cred că eforturile pe care le facem noi pentru partidele politice de, se pot lega și de Convenția pentru viitorul Europei și punctele de acolo, contactele cu societatea civilă și cu publicul. Noi dorim ca cetățenii să știe uh, despre partidele politice europene. În unele țări, într-adevăr, se știu mai multe lucruri despre asta, pentru că partidele politice europene sunt mai legate cu anumite partide naționale, dar oricum cetățenii să știe că, până la urmă, noi avem activitate democratică, transparentă, și pentru că trăim într-o uh, Uniune Europeană care are personalitate juridică și dispunem de libertatea de mișcare a bunurilor, capitalurilor, persoanelor și serviciilor, atunci eu cred că avem nevoie să examinăm și problema instituțiilor Uniunii Europene din acest punct de vedere și trebuie să consolidăm și conceptul partidelor politice europene. Sigur, s-au făcut multe comentarii. Cred că cel mai important uh, a fost, uh, mă rog, cea mai importantă a fost această deosebire de care am vorbit între înființarea unui partid politic și finanțarea. Și domnul Guerrero și domnul Daf au făcut comentarii, domnul Daf s-a referit și la Comisia Europeană. Multe vor depinde de noi, nu doar de ce apare în acest raport, dar eu cred că dacă Comisia Europeană va fi de acord Eh, probabil noi ar trebui să le trimitem oricum o scrisoare oficială ca ei să ne poată face o propunere și cred că e momentul să facem acest lucru. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Eu nu cred că uh, Comisia poate să mai vină cu noi scuze. Eu cred că e timpul ca ei să acționeze. S-au făcut de asemenea comentarii în legătură cu interese și cu finanțarea. Da, sunt de acord. Uh, și accept amendamentul socialist, l-am inclus de, de altfel într-un amendament de compromis. Eu cred că ar trebui să, pentru donații, ar trebui să. E bine ce a spus domnul Guerrero, e vorba de suma aceea de 25.000 pe an de persoană. Cred că e un nivel rezonabil. Și dacă dispunem de reguli clare, de regulamente clare și de un statut clar pentru partidele politice, atunci sigur că e clar că trebuie să fie mai multă transparență și că trebuie să fim cu ochii pe conturile acestor partide. Amendamentele pe care le-am formulat eu încearcă să reunească cumva aceste 99 de amendamente, să facă puțină ordine. Eu înțeleg că există și problema asta controversată a membrilor, a personalului, eu am acceptat amendamentele domnului Guerrero uh, în legătură cu, stat, uh, cu uh, sumele date de Parlamentul European. Eu nu cred că un partid politic trebuie să beneficieze de aceste sume doar pentru că există, trebuie să încerce să, obțin, să aibă cât mai mulți membri, dar pentru asta are nevoie de timp. Sigur, și noi trebuie să solicităm ca partidele politice europene să aibă un statut juridic, politic, fiscal și acestea și fundațiile lor și subliniez importanța fundațiilor pentru că aceste fundații sunt legate, au legătură directă cu partidele politice și fundațiile obțin uh, bani pentru că și partidele politice obțin acești bani. Deci fundațiile nu sunt finanțate în mod independent. Și dacă noi Uh, dacă nu ne bate la ușă o fundație și ne spune că e o fundație socialistă, asta nu înseamnă că va fi pusă pe același plan cu, un, uh, cu Partidul Socialist, ci va trebui să se recunoască dacă într-adevăr această fundație este, aparține de Partidul Socialist sau nu. Deci doamna Gurnai a depus un amendament care conține cuvântul afiliat. Eu am încercat să rezolv și această problemă, să ajung la un amendament de compromis care se referă la acest articol și la acest alineat anume din regulament uh, partidele europene și fundațiile lor afiliate. Deci am urmat uh, formularea din regulament cuvânt cu cuvânt. Și cred că putem ajunge la un acord aici. Domnule președinte, eu cred că am făcut tot ce, pot, tot ce pot eu ca să ajung la aceste amendamente de compromis. Multe amendamente erau, au fost identice sau similare eu cred că amendamentele mele de compromis au încercat să facă ordine aceste lucruri. Eu vreau să nu distrugem esența raportului și uh, scopul său esențial, care este cel de a dispune de un statut juridic corespunzător pentru partidele politice europene și fundațiile acestora. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Gianacu sua relazione. Mulțumesc pentru, pentru raportul nostru, pentru cuvintele noastre și acum trecem la ultimul punct de pe de zi din seara asta. Punctul 8, da, cineva dorește să ia cuvântul. Excuse me? Idee parlare? Ah, șef, Hefner, Domnule Hefner, aveți cuvântul. Da, domnule președinte, mă scuzați, am o rugăminte. Înainte de a părăsti acest punct pe ordinea de zi, aș întreba-o pe doamna raportor un lucru nu ar putea să se refere și la, între, la întrebarea adresată mie, să mi ofere un răspuns. M-am concentrat asupra unei singure întrebări, fiindcă eu cred că din punct de vedere democratic și constituțional trebuie tratate întrebările care se referă strict la comisia noastră, la chestiune constituționale. Am fost uimit de faptul că această întrebare nu a fost preluată în răspunsuri activitatea noastră depinde, la urmă urmei, și decizia noastră depinde de răspunsul la această întrebare. De aceea aș fi recunoscător dacă ar încerca să revină asupra ei. Și ricordă la domanda, il colega Hefner e în grado de răspunde. Bine, dacă doriți să răspundeți la întrebarea domnului Hefner. Eh, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χέφνερ έκανε μια ερώτηση για τη διάκριση Domnul Hefner a adresat o întrebare în ceea ce privește diferența între Partidul European și uh, uh, finanțarea acestui partid. Am spus că prin amendamentele de compromis vom recunoaște ca atare această diferențiere. Nu este stipulat totul clar în raport, dar o să acceptăm această diferențiere prin uh, amendamentele de compromis. Într-adevăr, trebuie să existe criterii pentru recunoașterea unui asemenea partid. Nu pot să trec acum în revistă toate criteriile în detaliu. De exemplu, aici uh, a fost menționat criteriul finanțării. Se spune că trebuie să uh, fie redat un eurodeputat din Partidul European. Dar asta nu înseamnă că partidele formate înainte de alegerile europene nu pot să fie recunoscute ca partide europene, totuși. Acestea apoi pot să participe la alegerile europene dacă întrunesc anumite precondiții. Partidele politice europene nu pot să funcționeze doar prin partidele membru. Prin cadrul, prin, printr-un partid politic european poți să te prezinți ca membru și apoi, în funcție de Uh, numărul membrilor din Partidul European să fi reprezentat. Dar putem să ne referim și la o logică a extremelor. De exemplu, că un grup de cinci persoane creează un partid politic european fără a fi un lucru legat de precondiții, fără a ne gândi la, uh, la, la, la limite impuse. Este evident că o astfel de situație este inacceptabilă. Deci, există câteva criterii care trebuie respectate pentru ca un partid să devină partid politic european. Și apoi, abia apoi te poți bucura de o finanțare ca atare. Uh, o întrebare foarte pe scurt, doamnă Gianaco, spune domnul Hefner. Puteți să preluați ceea ce ați redat acum în uh, propunerea dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru răspunsul oferit. Din păcate, nu se regăsește nimic în raport și nici în amendamentul de compromis. Dacă răspunsul ar fi cel formulat de dumneavoastră acum, atunci uh, problema ar fi abordată ca atare și s-ar întrezări o soluție. Bine. Grazie. Președintele, bine. Cu asta vă mulțumesc pentru că ați auzit uh, răspunsul doamnei Gianacu și veți uh, putea proceda în consecință. Cu asta eu aș spune să trecem la punctul numărul 8, ce anume modificarea articolului 51, reuniunile comune ale comisiilor. Cred că această problemă putem rezolva foarte pe scurt, pentru că am discutat-o deja în reuniunea din 31 ianuarie și a fost distribuit un proiect de raport uh, modificat. În cursul ultimei reuniuni a președintelor comisiilor, pe data de 8 martie, am uh, luat cuvântul și am vorbit despre acest proiect, am făcut o sinteză și vă reamintiți, probabil că raportul meu a apărut uh, dintr-o propunere a președintelui Comisiei Jurii, și anume să creăm o alternativă, și anume care e legătura cu articolul 50, articolul 51 mai ales. Eh, la procedură dell'articolo 51 Procedura articolului 51 e valabilă pentru întreg parcursul, pentru toată procedura legislativă sau, sau pe, doar pentru prima lectură. În al doilea rând, comisia asociată poate are, sau are, se bucură de toate drepturile Comisiei Primare când e vorba de plen, de a depune amendamente, de a, sau de a retrage o, o propunere reprezentată Și apoi, procedura comună se aplică inclusiv uh, actelor de executare și celor delegate. La aceste întrebări ne-a răspuns spunând că e clar că odată ce se stabilește aplicarea articolului 51, adică mm, o procedură comună, atunci acest lucru este valabil pentru întreaga, pentru întreaga procedură, dar trebuie să distingem articolul 51 de articolul 50, așa astfel să facem uh, ca recursul articolul 51 să aibă un caracter uh, excepțional asta înseamnă că nu putem, cazul în care, înseamnă un caz în care nu putem uh, uh, deosebi dintre argumentele care determină o competență comună, pentru că dacă nu e mai bine să aplicăm articolul 50, dacă nu putem, atunci se aplică articolul 51. Deci cazurile acestea trebuie să fie rare și excepționale. Apoi e necesar ca chestiunea să fie relevantă, pentru că dacă e vorba de chestiuni de importanță secundară, atunci nu mai e nevoie să mai complicăm lucrurile. Chiar dacă o singură, dacă o singură comisie trebuie să se ocupe de articole care nu țin cu totul de sfera sa de competență, e normal să avem o competență comună. În cadrul conferinței președintelor, președinților de comisii s-a spus în primul rând, ă, președintele Lene a propus să flexibilizăm mecanismul decizional de la alineatul 4 amendamentul meu spune că cele două comisii să acționeze împreună atunci când s-a decis aplicarea articolului 51 până la faza de punere în executare. Dar în această fază putem, ca, poate, se poate ca conferința președinților să a, facă o alegere între comisii. Președintele conferinței președinților face o sugestie să se uh, găsească un mecanism, a sugerat să se găs, găsim un mecanism care să opereze mai rapid și cred că voi depune un amendament în acest sens. A doua observație a fost făcută de președintele Lene, care propune să precizăm termene pentru reuniunile com- comune ale comisiilor în a doua lectură, că altfel există riscul unei întârzieri și să nu putem respecta termenele stabilite actualmente. Și eu cred că e posibil să depunem aici un amendament care să rezolve problema. Acum uh, trecem la dezbatere. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor a fost deja uh, stabilit pentru data de 15 martie, adică mâine la miezul nopții. Însă colegul Guerrero solicit, a solicitat deja o extindere a termenului pentru depunerea amendamentelor și atunci propun și voi distribui până în data de 24 martie amendamentele pe care eu însumi le voi depune, după cum am anunțat, și schimbăm complet lucrurile și stabilim termenul general pentru depunerea amendamentelor pentru joi, 31 martie, la miezul nopții. Deci mai avem timp să depunem amendamentele. Dacă sunteți de acord, mă bucur. Dacă nu, și dacă între timp cineva dorește să intervină, îi dau cuvântul. Vă rog. Domnul Viland are cuvântul. Eu nu doream decât să fac două remarci foarte pe scurt. În primul rând, o remarcă mai puțin importantă. Este clar că tema aceasta este extrem de importantă, dar aceasta este o remarcă subiectivă, dublu subiectivă. În general, convingerea este o chestiune subiectivă prin natură și faptul că tema este importantă este de asemenea un fapt subiectiv. Există multe persoane în acest Parlament care consideră că fiecare temă, anume cea pe care o prelucrează chiar ei, este esențială. Nu știu dacă putem să acordăm atâta subiectivitate unui text legislativ și să facem afirmații atât de importante. Eu ce aș vrea să știu este atunci când vorbim despre lucrurile esențiale care țin de comisii, de ce aceste aspecte, care sunt de fapt un aspect, aspecte organizatorice și merg în direcția eficienței, nu sunt tratate de către conferința președinților și de ce nu sunt în competența acestora sau a conferinței președinților de comisii. Și un alt punct, la punctul 11 avem un raport al domnului Duff, care se ocupă de audierile membrilor comisiei sau comisarilor desemnați. E vorba însă de, de comisiile asociate. Deci trebuie să dezvoltăm în permanență instrumente noi. Aici ar trebui de fapt să scrie comisii mixte de fapt și ar trebui de asemenea ca în activitatea domnului Cazini, pentru care îi mulțumesc mult, ar trebui la prevederile pentru audierile comune ale comisiilor să se treacă, deci audierile comisarilor care au mai multe domenii de competență, care intră în domeniul de competență al multor uh, comisii și care se trebuie făcute la 5 ani, să fie deci de asemenea menționate ca atare. Eu zic că ar fi cazul deci să ne concentrăm mai bine pe aceste aspecte. Mulțumesc! În primul lugar, pido disculpas por intervenir en todos y... Mă scuzați pentru că intervin aici, că văd că intervin, trebuie să intervin la fiecare punct din această după-amiază. Eu sunt cazul de excepție la care se referea domnul Wieland, pentru că vorbesc despre toate și probabil că nimic din ce spun nu are prea mare importanță atunci. Dar în realitate, în acest caz, intervin în numele lui David Martin, care este raportor din umbră, din partea grupului socialist și democrat. Și vă semnalez faptul că, în acord cu poziția noastră, cred că ceea ce este foarte important e ca această procedură să se utilizeze cât mai puțin posibil. Și că atunci când conferința președinților hotărăște să utilizeze, să utilizeze e, înseamnă că e foarte clar că e vorba de competențe indivizibile între mai multe comisii și că în plus e vorba de o problemă de majoră importanță. În engleză se spune major importance. Și această condiție trebuie respectată și am auzit, în sensul cel mai strict al cuvântului. Acum, problemele care apar în general, să spunem, suntem de acord cu ansamblu și cu sensul raportului domnului raportului inițial, spunem, al domnului Casini, dar problemele care apar se referă la utilizarea calendarului sau la problemele care se propun și la dimensiunea diferită a comisiilor care pot fi implicate în această activitate comună. În ce privește calendarul și timpul, uh, poate exista o situație în care luptele interne între diverse comisii uh, care se ocupă de o, un anumit subiect sau uh, întârzierea conferinței președinților de a lua o uh, hotărâre în acest sens pot duce la scurgerea unui timp uh, prea lung de la prezentarea unei propuneri Parlamentului și până la rezolvarea acesteia, soluționarea acesteia. În plus, în afacerile care, au de, care, au, care țin de codecizie, în a doua lectură, ar trebui să ținem cont de faptul că ar trebui să prevedem o perioadă strictă de timp și această perioadă strictă de timp ar trebui să fie respectată întotdeauna de către comisiile implicate, astfel încât Parlamentul să aibă posibilitatea să-și precizeze poziția nu mult după ce Consiliul și-a exprimat propria părere. În ce privește dimensiunile comisiilor, problema e că acționând în comun două comisii, una să aibă mult, mult mai mulți membri decât cealaltă, în caz în care s-ar putea altera sensul votării, s-ar putea modifica sensul votării dacă fi vorba de un sens strict numeric. Ar trebui să stabilim uh, o limitare, de exemplu, să se voteze cu majoritate în ambele comisii. Sau o altă măsură, dar în orice caz, de acum până în 31, de, 31 martie, care să fie o dată limită, care tocmai s-a spus că va fi data limită a propunerii amendamentelor, în grup, domnul David Martin va depune aceste amendamente încercând să faciliteze uh, o rezolvare destul de rapidă, ca timp vorbesc, și un proces de luare de decizie echilibrat între comisii, independent de dimensiunea fiecăruia dintre acestea. Domnule Hefner, la parola. Mulțumesc, domnul Hefner. Ich bin sehr dankbar für den Entwurf. Mulțumesc. Sunt foarte recunoscător pentru propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră, domnule președinte, și pentru dezbaterea pe care o purtăm și fiind dacă mai avem timp, mi-aș permite să fac și eu câteva comentarii și să pun câteva întrebări și nu să dau verdicte finale. Întrebările mele se adresează mai ales următoarelor grupuri tematice. Eu nu sunt în primul rând sigur dacă trebuie să încercăm să reglementăm lucrurile atât de strict, așa cum înțeleg din propunerea dumneavoastră că doriți să faceți. Pentru că putem să fim în pericol, așa cum ne-ați atras și dumneavoastră atenția, uh, să greșim cu această strategie. În foarte multe domenii se vorbește de interdisciplinar, de importanța interdisciplinarului și aici în Parlament, atunci când lucrurile sunt, se suprapun, câteodată însă comisiile nu știu să folosească această suprapunere de competențe, atât în ceea ce privește aspectele legislative, cât și pozițiile politice ale unor comisii care au un resort comun. Deci o astfel de propunere, această procedură ar putea să ducă la o întârziere eventual. Dar în același timp se abordează tema mult mai uh, pe larg și poate că se economisește timp pe total. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă să particip la raportul pentru inițiativa cetățenească împreună cu trei alți colegi, personalități importante ale acestui parlament din alte comisii și cred că câteodată implicarea unor uh, opinii diverse în această procedură ar putea să ducă la un rezultat pozitiv în consultările din acest Parlament. La noi, la raportul nostru, s-a văzut atunci că am găsit o majoritate foarte largă și două comisii care la început aveau poziții foarte diferite și au implicat totuși multe familii politice în același timp, au ajuns totuși la un numitor comun în ceea ce privește raport articolele 50 și 51, cred că dezbaterile trebuie să se gândească, să, să țină cont și de acest uh, avantaj posibil pe care ar putea Parlamentul să-l aibă și să-l folosească în continuare. Mulțumesc! Ups. Yeah. Nu am o propunere concretă, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, dar vreau să mă refer la ideea care a fost exprimată acum, că la reuniuni comune ale președintelor da, sau la um, voturi comune ar, ar trebui să existe o procedură mai clară. Eu spuneam că articolul 50 și articolul 51, atunci când este vorba de Comisia Jurii, de exemplu, sau de Comisia IMCO, uh, care sunt, de exemplu, foarte diferite în uh, ceea ce privește amploarea lor, diferența este destul de clară, deși aceste comisii au uh, se ocupă de tematici uh, comune. Ar trebui să evităm faptul ca o comisie mai numeroasă să voteze împreună cu o comisie foarte mică și, bineînțeles, să încline balanța rezultatului de vot. Nu știu cum însă am putea să punem acest lucru în practică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Wieland are cuvântul din nou. Da, cer scuze dacă iau cuvântul la a doua oară. Tocmai am vorbit cu un coleg și, într-adevăr, este o problemă dacă comisiile sunt diferite din perspectiva numărului membrilor lor dacă, așa cum a spus domnul Hefner, de fapt, precum nu a spus dumnealui, există o majoritate care se creează numai pe bază numerică și uh, nu se creează un numitor comun. Fiind dat că am experiențe din acest sens în um, adunarea ACP, Acolo funcționează o dublă majoritate, dar mai degrabă funcționează și un drept de veto și cred că aici nu s-ar aplica această procedură bine. Eu știu că la multe proceduri se folosește votul cu apel nominal, am putea eventual să uh, aplicăm o procedură specială și să cerem pentru această procedură specială comună și o vot cu apel nominal. Și atunci procentul voturilor da și voturi împotrivă, voturi pentru și împotrivă se trebuie după aceea numărate și uh, rezultatul să fie, majoritatea să fie bazată pe această proporționalitate procentuală, chiar, pe, care să țină cont de faptul deci că o comisie este mai mare și una mai mică. Allora, aspetto la prezent... Președintele, bine, acum aștept să depuneți amendamentele ca să pot evalua mai atent rezervele pe care le-ați exprimat, dar vă fac uh, unele precizări încă de pe acum. În primul rând, problema discreționalității. Noi plecăm de la un text, textul actual, articolul 51, adică în care se spune că aplicarea acestei norme se poate face atunci când există circumstanțele. Articolul 49 și articolul 50 prevăd aceste împrejurări și dacă este o chestiune relevantă, deosebit de relevanță. Deci, sigur, mai mare decât uh, cea care e propusă acum. Deci noi încercăm să eliminăm pe cât posibil discreționalitatea, pentru că condițiile din articolul 50 și 49 sunt vag, vagi, foarte vagi. nu se spune ce se întâmplă cu relevanța asta și aici e vorba de indivizibilitate și există situații în care e foarte dificil să faci o deosebire între două rapoarte diferite despre cine anume are competența, ce anume comisia are competența. Acum asta încercăm noi, sperăm că putem să perfecționăm lucrurile, dar nu, dacă nu, cumva nu putem renunța la articolul 50, dar atunci se creează alte uh, complicații, că se poate atribui unei com- comisii non-competente o, un anume subiect pentru care, până la urmă, nu, nu este competentă și nu poate rezolva anumite probleme. Acum, în legătura cu calendarul, e o problemă serioasă. Am vorbit despre asta la conferința președinților, dar a fost uh, o eroare, eventual la conferința președinților de comisie competentă aici. Dar uh, am putea, problema e să simplificăm cât mai mult procedura când există comisii care lucrează împreună în faza consecutivă a celei de-a de, întâia lecturi. Deci din acest punct de vedere, cred că e bine să încercăm să simplificăm și mai lucrurile, mai ales în faza finală, faza pune în executare, unde noi am propus să nu fie obligatoriu uh, pentru comisiile comune să uh, urmărească faza executivă, ci să se numească cine, dar cine uh, hotărăște continuarea lucrurilor în comun sau nu. Deci trebuie un organism sau probabil o persoană, poate președintele, care să ia această decizie, dar aici mai putem reflecta, voi de, mai putem reflecta, voi depune și eu însumi amendamente și sunt convins că găsim o soluție mai bună. Dacă nu sunt alte observații, cred că putem considera că a încheiat reuniunea comisiei și în câteva minute începem reuniunea coordonatorilor. Grazie. Mulțumesc tuturor membrilor comisiei.